Madame Toma is here, so let's uh, take our seats. I... Doamna Toma a ajuns. Vă promis că este ultimul punct din ordinea de zi de astăzi, așa că o să sfârșim ceva mai repede. Now, no, no, don't, Excuse me. I I just waited for you <laughs> to uh, put your headphones on. Sorry. Uh, merci, monsieur. Mulțumesc, domnule președinte. În ultima zi a președinției olandeze, la ora 5 după amiază, am reușit să conchidem uh, negocierile tripartite privind uh, pescuitul în speciilor de adâncime. Cred că textul, uh, sigur, care n-a întrunit unanimitatea, este oricum aprobat de majoritatea colegilor. Vreau să spun de raportorii din umbră. Evident, uh, am ajuns la un acord politic foarte precis, totuși. Vreau să clarific niște lucruri. Uh, au fost uh, câteva răbuvniri din partea unora sau altora, din partea secretariatului privind considerentele uh, și chestiunile tehnice din considerente. Într-o reuniune precedentă eu precizasem că dincolo de considerentele pe care le-am uh, votat și validat uh, în timpul negocierilor tripartite, restul considerentelor trebuiau să fie considerente tehnice asupra cărora nu vom discuta, nu vom reveni. Deci când mi s-a cerut să fac din nou o reuniune tehnică, am spus fie că sunt chestiuni politice care au rămas în suspens, suspensie și care nu au fost aprobate, și atunci sau sunt chestiuni tehnice, iar acolo nu are rost să ne mai vedem. Atitudinea mea este foarte clară din acest punct de vedere. Deci, în primul rând, uh, vorbim de o validare politică globală în Comisia pentru Pescuit și când juriștii lingviști vor fi parcurs tot textul, mm, vom avea o nouă reuniune cu colegii să analizăm dacă apare vreo probleme. S-a mai întâmplat și la alte rapoarte. Dar ținând cont de cât de tehnic este raportul, ținând cont de multele negocieri tripartite și de multele reuniuni cu raportorii din umbră pe care le-am avut, nu cred că va mai fi cazul, dar oricum, din punctul meu de vedere, nu sunt probleme. Vreau să mulțumesc uh, colegilor, raportori din umbră, care au muncit foarte mult la acest raport. E un raport dificil atât din punct de vedere tehnic cât și din punct de vedere politic. Cred că trebuia să ajungem la un compromis nu numai între Consiliu și Parlament, ci și la nivelul Parlamentului și cred că am reușit să ajungem la un echilibru între cei trei piloni al dezvoltării durabile. Cred că am ajuns la acest echilibru. Mulțumesc tuturor colegilor și trăiască regulamentul privind pescuitul în apele de adâncime. Mulțumesc foarte mult, domnul Mato. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord în totalitate cu ce a spus doamna Isabel Toma, raportarea apropo de această chestiune. Oricum, trebuie să acționăm cu coerență în ceea ce acceptăm sau ceea ce facem de foarte multe ori e foarte greu să trasezi o barieră între aspectele politice și cele tehnice. Și evident, uh, această linie e greu de demarcat. Totuși, dacă ajungem la un acord oficial cu Consiliul și cu Comisia, în cele nu uh, ne strângem mâna și ajungem la ceva. Uh, dar să reîncepem să discutăm anumite chestiuni si, atunci înseamnă că și reuniunile tripartite și acordul nu mai au niciun fel de acord. Ce? Sunt absolut de acord că nu trebuie să se întâmple așa ceva. Nu este rolul Parlamentului, nu e nici serios și nici nu se poate face așa ceva. Deci dacă trebuie să adaptăm acordul politic cu uh, considerentele, trebuie să, să, face, să facem acest lucru. Trebuie făcut de juriști și de juriștii lingviști. Și dacă sunt chestiuni de finețe care uh, trebuie discutate, cum spunea Isabel, atunci trebuie să ne uităm. Dar uh, pe baza faptului că acordul este deja încheiat sub uh, pretextul că facem o modificare tehnică să redeschidem dezbaterea, nu e serios și nu se poate accepta așa ceva din niciun punct de vedere. Pentru că e vorba de credibilitatea Parlamentului și de valoarea acestor reuniuni tripartite. Când se încheie o reuniune tripartită uh, și se încheie un acord, se încheie toate aspectele acordului. Unele chestiuni ne plac, altele nu, dar asta e. Deci cred că nici măcar nu trebuie să uh, facă această revizuire nici măcar cu grupurile politice, pentru că este o revizuire pe care trebuie să o facă doar uh, juriștii și juriștii lingviști împreună cu secretariatul, cu comisia și cu Consiliul, dar nu cu grupurile politice. Nu, dar încă o dată grupurile politice să se apuce să modifice ce s-a conchis, ce s-a acordat, cred că ar fi o nebunie și o totală lipsă de loialitate față de ceea ce am uh, căzut de acord să facem la o reuniune tripartită. Mulțumesc. Madame Bilbao. Doamna Bilbao. Mulțumesc foarte mult. În primul rând uh, vreau să-i mulțumesc raportoarei pentru eforturile și activitatea desfășurată. Știu că a pierdut multe ore de somn. Vreau să le mulțumesc tuturor membrilor grupului pentru activitatea pentru acest raport. Nu înțeleg foarte bine de ce a apărut această discuție în ultimul moment, pentru că uh, ni s-a întâmplat același lucru și la Comisia de Transport. Uh, și n-a fost nicio problemă să facem reuniune tehnică și a participat cineva și de la grup, pentru că pentru toți era clar că reuniunea aceea era doar să facă o adaptare tehnică. Uneori sunt chestiuni care sunt foarte bine menționate în articole, dar uneori am găsit ceva care nu era tocmai în regulă în considerente. Deci cred că trebuie să facem această adaptare și uh, pentru toți trebuie să fie clar că acordul este cel pe care l-am acceptat cu toții, pe care l-am făcut public, pe care l-am acceptat, așa încât uh, documentul să nu dea naștere unor ambiguități. Cred că ar fi convenabil să se facă această adaptare la nivel tehnic, să se facă ajustările respective ca să nu fie interpretări sau o proastă aplicare a directivei pe care am aprobat-o. Mulțumesc! Se pare că am căzut de acord că atâta vreme cât avem acordul politic, nu are rost să amânăm votul, pentru că aceste chestiuni tehnice pot fi rezolvate într-o manieră diferită. Deci nu vă cer o stare să amânăm votul de mâine pe marginea acestui dosar. Așteptăm de foarte multă vreme, doamna Toma uh, muncește din greu de câteva luni, așa că nu văd niciun motiv să mai amânăm discutarea acestei chestiuni mâine. Bun, vă mulțumesc foarte mult. Încheiem discuția uh, și reuniunea pe ziua de astăzi. Sunteți invitați mâine dimineață la ora 10. Vă mulțumesc!